Puteți auzi? Da. Acum se audă? Se audă. Sistemul de interpretare a fost uh, pornit. Mai întâi trebuie să adoptăm ordinea de zi. Uh, în urma reuniunii libe din 12 uh, septembrie, am modificat ordinea de zi, pentru că în 12 septembrie s-a formulat o solicitare din partea ECR, din partea grupului politic ECR, în baza regulii regulii 214 cu privire la recomandarea coordonatorilor pe marginea punctului 4.4 din nota de feedback a coordonatorilor pentru analizarea posibilității unui raport din proprie inițiativă privind revizuirea raportului, uh, pardon, mandatului european de arest. Aceasta este modificarea. Dacă sunteți de acord, adoptăm ordinea de zi astfel modificată și trecem acum la anunțuri. Cu excepția maltezei, letonei și irlandezei, toate limbile pot fi vorbite și ascultate în această reuniune. Și astfel ajungem la primul punct adăugat la ordinea de zi, adoptarea recomandării coordonatorilor. A existat, cum spuneam, o solicitare din partea ECR, solicitarea fiind de a se supune la vot decizia coordonatorilor. Luată, decizie luată în 5, în data de 5. Deci, după cum știți, coordonatorii au hotărât să se uh, întocmească un raport din proprie inițiativă pentru următoarea ședință din octombrie. Deci, la reuniunea coordonatorilor s-a hotărât amânarea deciziei cu privire la raportul din proprie inițiativă, astfel încât toate rapoartele din proprie inițiativă decise de către diferitele grupuri politice să fie supuse deciziei la următoarea reuniune din octombrie. La această chestiune însă ECR-ul s-a opus, sugerând să se amendeze această decizie a reuniunii coordonatorilor și să existe un accent pus pe acest raport din proprie inițiativă privind mandatul european de arestare. Voi da cere cuvântul un moment pentru prezentarea acestei solicitări, după care voi anunța cum se va desfășura votul. Domnul Busade. Doamna Busade, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră și vreau să scot în evidență că, după părerea mea, le datorăm colegilor care au fost prezenți la Bruxelles să știe motivul de ce s-a cerut acest vot de către cere. E vorba de propunerea noastră ca reacție la un proiect de raport din proprie inițiativă vis-a-vis -vis de așa numitul ordin, ordin european de arestare, care a fost amânat de două ori de coordonator, atât pe 24 iulie cât și pe 5 septembrie. Grupul nostru crede că este absolut necesar și face parte fundamentală din spațiul uh, european de justiție să împiedicăm uh, ca mii de delinvenți uh, să nu poată fi aduși în fața justiției, pentru că pur și simplu trec frontierele și profită de spațiul Uniunii Europene. Iată de ce considerăm că nu există niciun motiv să amânăm acest vot, deși este luat la un loc cu alte propuneri care pentru noi însă nu au aceeași prioritate. Aș mai dori o explicație, domnule președinte, în cazul în care s-ar vota pentru propunerea noastră, dacă atunci ar trebui să înțelegem că există un mandat direct pentru comisia noastră să înceapă negocierea pentru îmbunătățirea mandatului european de arestare. Ați auzit punctul de vedere al reprezentantului ECR. Deci, s-a luat o decizie la reuniunea coordonatorilor din 12 septembrie de a se amâna decizia cu privire la diferitele rapoarte din proprie inițiativă ale uh, coordonatorilor pentru luna octombrie. Deci fondul nu se modifică, ci doar Procedura. Iată de ce vă propun următoarele. Supunem la vot potrivit următoarei proceduri de vot. Dacă sunteți pentru reuniunea, decizia din reuniunea coordonatorilor luată în data de 12 de septembrie cu privire la această solicitare a ECR, la oaltă cu celelalte solicitări cu privire la alte rapoarte din proprie inițiativă, ca acestea să se hotărască în octombrie, atunci votați pentru decizia uh, coordonatorilor. Deci votați cu plus, pentru, cu cartela de vot. Vă rog să vă asigurați că aveți cu toții cartelele de vot. Dacă nu, vă rog să trimiteți rapid pe cineva după ele. Deci, dacă vă opuneți acestei amânări și sunteți de acord cu solicitarea ECR de a separa cele două chestiuni, adică să separăm raportul acesta uh, privind mandatul european de arestare de celelalte rapoarte din proprie inițiativă, atunci votați împotrivă, adică minus. Deci dacă sunteți de acord cu coordonatorii, votați cu plus. Dacă sunteți de acord cu ECR-ul, votați cu minus. Sau, mă rog, vă puteți și abține, desigur. Așa organizăm votul, asta ca să fie limpede. În cazul în care majoritatea veți vota minus în sprijinul solicitării ECR, adică atunci vom lua o decizie cu privire la raportul din proprie inițiativă privind mandatul european de arestare. Dar asta nu înseamnă că nu va exista, oricum nu, nu înseamnă că nu va exista un raport din proprie inițiativă privind mandatul european de arestare, pentru că decizia s-ar lua în octombrie. Deci cine e de acord cu coordonatorii votează plus, cine este împotriva lor și e de acord cu ECR-ul votează cu minus. Am deschis votul. SMD plus one. Apparently there is an SMD plus one. Pare, se pare că există un S și D plus 1. La S și D este plus 1, da? Tot este cineva în plus, e un vot în plus din partea S și D. Acum închidem votul și acum vom vedea care e rezultatul. 58 la 7, ceea ce înseamnă că susținem decizia coordonatorilor, și anume că decizia cu privire la toate rapoartele din proprie inițiativă se va lua în octombrie, ceea ce încă o dată nu înseamnă că nu va exista un raport din proprie inițiativă privind mandatul european de restare, ci că decizia se va lua în octombrie, la următoarea reuniune din octombrie. Bun. Și acum trecem la punctul de pe ordinea de zi cu privire la schimbul de opinii cu domnul comisar Dimitri Savramopoulos, care se, este, se ocupă de portofoliul privind uh, migrația și uh, cetățenia. Bun venit și doamnei Vera Iurova, Vom mai discuta deci și cu doamna Vera Iurova și cu domnul Timmermans iar uh, în uh, portof- pentru portofoliul uh, JAI, înainte de încheierea mandatului, aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru munca desfășurată în acești ultimi ani. Propun să vedem uh, cine dorește să ia cuvântul după două minute de alocată pentru înscrierile la cuvânt, sperăm ca cât mai mulți dintre dumneavoastră să dorească să participe. Domnule comisar, vă rog să vă prezentați concluziile în urma mandatului privitor la cetățenie și migrație, portofoliul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, Este prima dată în ultimii cinci ani când mă adresez comisiei dumneavoastră în această nouă componență după alegerile europene și este și ultima dată. Însă cred că ocazia de astăzi este mai mult decât doar să vă spun bună ziua și la revedere. Discuția noastră de astăzi este o șansă foarte bună de a recunoaște cât de mult am realizat în ultimii cinci ani, în același timp de a recunoaște și provocările pe care le aveți înainte. Mă bucur foarte mult să te reîntâlnesc, Juan Fernando. Mă bucur că ești în această funcție și încă o dată, iată că ești președintele Comisiei Libe. Experiența, angajamentul tău și rezultatele excepționale, precum și experiența ta politică din trecut, sunt convins că se vor dovedi neprețuite. Vreau să profit de ocazie pentru a-i uh, mulțumi și fostului șef al acestei comisii, domnului Claude Moraes, pentru colaborarea excelentă, pentru angajamentul său, pentru propunerile ambițioase din mandatul din legislatura precedentă. A fost un președinte foarte bun. Am toată încrederea că această bună colaborare va continua până la sfârșitul mandatului meu de comisar și mai ales sunt convins că prietenia pe care am avut șansa de a o lega cu mulți dintre dumneavoastră în ultimii ani va continua mult timp de acum înainte. Comisia Libe se poate mândri cu rolul crucial pe care îl are de jucat în dezăvârșirea unei strategii cu adevărat europene pentru a face față problemelor legate de migrație și securitate, care nu pot fi abordate în mod eficient decât printr-un efort european comun. S-au realizat multe în ultimii cinci ani cu sprijinul și angajamentul, cu ajutorul Parlamentului European, mai ales datorită dinamicii dumneavoastră comisii. Acum câțiva ani, când am început această colaborare, condițiile erau foarte dificile. Și vă spun sincer, atunci când am fost desemnat comisar în 2014, nu mi-aș fi închipuit niciodată că în doar 5 luni, într-un timp atât de scurt, principalele probleme ale portofoliului, securitatea internă și uh, migrația, se vor afla dintr-o dată pe, în fruntea atât agendei europene cât și agendei internaționale. Uniunea Europeană a fost luată prin surprindere și restul lumii la fel și n-am știut prea bine cum să facem față acestei situații. Prin cooperare însă, astăzi putem spune că am făcut foarte multe. Din 2015 ne-am confruntat cu o serie de provocări în aceste domenii ale migrației și ale securității. Perseverând, am reușit în doar câțiva ani să punem la dispoziție toate instrumentele necesare și o cartografiere de politici necesare pentru viitor. Și acest efort trebuie să continue. Pentru că ambele provocări, ambele do, do, provocările din ambele domenii vor rămâne pertinente în anii care vin. Așadar, va trebui să putem răspunde eficient și rapid la situațiile de crize și, pe de altă parte, nevoie și de soluții pe termen lung pentru a face față migrației și tuturor aspectelor sale, intern și extern. Să salvăm vieți. Peste 700.000 de vieți au fost salvate din 2015 în Marea Mediterană sprijinul acordat statelor membre care sunt sub presiunea cea mai puternică pentru primirea și găzduirea migranților, oferindu-le acestora uh, sprijin uh, financiar, tehnic și asistență operativă pe teren. Să facem de asemenea din acorduri, din uh, Uh, din relocare internă și externă o realitate. Peste 500 de mii de persoane au fost, uh, peste 50 de mii de persoane au fost uh, relocate în interiorul Uniunii Europene din Grecia și de asemenea peste 60 de mii din afara Uniunii Europene. Reducerea migrației legală prin combaterea rețelelor de trafic de migranți și, de asemenea, acorduri cu țările de origine și de tranzit cu privire la toate aspectele legate de migrație. În prezent, uh, numărul uh, sosirilor ilegale a ajuns chiar la niveluri mai scăzute decât cele dinaintea crizei. Întărirea și modernizarea gestionării frontierelor, asigurându-ne în același timp că uh, călătorii călătoriile de bună, persoanelor de bună credință sunt înlesnite. De asemenea, o, un mai puternic, o mai puternică politică de azil, întărirea politicilor europene și susținerea migrației legale sunt câteva elemente la care voi reveni ceva mai târziu. Acestea sunt rezultatele eforturilor noastre comune, eforturile statelor membre, ale Parlamentului European, ale Comisiei Europene. Un element esențial al politicii noastre de migrație a fost sporirea, a fost um, susținerea căilor de migrație legală, susținerea persoanelor care au cu adevărat nevoie de uh, protecție internațională sau, de, uh, sau care au nevoi economice imperioase. Asta pentru a sparge modelul de afaceri al traficanților cu migranți în același timp pentru a atrage talentele și competențele de care au nevoie economiile noastre. Din păcate, nu s-a putut să ne punem de acord asupra unei uh, căr- cărți albastre mai atrăgătoare și mai eficiente, în ciuda efort- sprijinului dumneavoastră foarte puternic și în ciuda eforturilor și sprijinului raportorilor din umbră. Necesitatea unui program european pentru uh, persoanele cu talent și cu cele mai importante uh, uh, calități profesionale rămâne o necesitate și va trebui abordată pe viitor. Ca atare, am toată încrederea că noul Parlament va menține același nivel de ambiție pe această temă. O parte esențială a politicilor noastre s-a concentrat pe sinergiile cu măsurile întreprinse în țările din afara Uniunii Europene, necesare pentru a susține parteneriate pe termen lung cu țările de origine și cu țările de tranzit. Pentru a aborda, de asemenea, Uh, cauzele profunde ale migrației, pentru a salva vieți, pentru a combate traficul cu migranți, pentru a facilita returnarea și returnările și integrarea. De asemenea, penalizarea uh, traficului de persoane, traficului cu migranți și susținerea căilor de migrație legală. Mai multe proiecte pilot uh, sunt uh, des, în desfășurare în mai multe state membre care s-au implicat în acestea. De asemenea, uh, Turcia, tratatul cu Turcia a permis o scădere a fluxului de migranți către Uniunea Europeană. Facilitatea pentru refugiați cu Turcia reprezintă așadar o parte centrală a cooperării noastre. Finanțarea furnizată contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai și protejarea, la protejarea comunităților de refugiați din Turcia, oferindu-le acestora acces la educație pentru copii. Un milion de uh, refugiați au primit asistență în bani lichizi pentru a-și acoperi nevoile de zi cu zi. Sprijinul nostru a ajutat și la crearea de facilități de primire și de uh, îngrijiri medicale. Cât privește vizele, încă o problemă de care știu că, la care știu că ții foarte mult. Am reușit să ajungem la un acord cu privire la revizuirea codului vizelor, care va intra în vigoare la 1 februarie anul viitor. Noua noastră politică de vize va face ca Uniunea Europeană să fie mai puternică în ceea ce privește securitatea externă și posibilitatea de a face față riscurilor migrației, însă în același timp va înlesni călătoriile persoanelor de bună credință. De exemplu, cetățenii din Georgia și Ucraina pot acum călători fără vize în spațiul Schengen, un pas important înainte pentru a întări legăturile dintre cetățenii acestor țări. În același timp, Comisia dintre cetățenii Uniunii Europene și aceste, cetățenii acestor țări. În același timp, Comisia se asigură că condițiile prevăzute pentru liberarea vizilor, vizelor rămân îndeplinite. Apoi, încă câteva chestiuni importante, provocări reale pentru migrație pentru viitor. Instituirea unui sistem european comun de azil. Aș dori să felicit, să-i felicit pe membrii legislaturii precedente pentru că au adoptat o poziție pe marginea tuturor celor șapte dosare legislative și pentru voința lor de a, angaja, de a se angaja în discuții cu Consiliul pe marginea tuturor propunerilor noastre. Avem nevoie urgentă de o reformare aprofundată a politicii noastre de azil. Trebuie să clădim încredere pentru a putea crea acest sistem european comun de azil care vine în, în interesul tuturor. De asemenea, nu putem să mai analizăm lucrurile de la caz la caz atunci când vorbim despre debarcări. E nevoie de solidaritate cu cei care au nevoie de ea atunci când vasele cu migranți se apropie de țărmurile Uniunii Europene și contez pe dumneavoastră să vă implicați în această dezbatere cu noua comisie și să găsiți soluții durabile, mai ales în ceea ce privește viitorul pact privind migrația și azilul, care a fost anunțat deja de uh, președintele ales al uh, Comisiei. E nevoie de un mecanism durabil de solidaritate care să reprezinte un uh, instrument permanent în cadrul sistemului comun european de azil, respectiv noul regulament de la Dublin. În același timp, și încă o dată, încă pe durata verii, Comisia a făcut un apel la statele membre să continue să reloce în baza voluntară, cu sprijinul financiar din partea Uniunii Europene, cu adoptarea, odată cu adoptarea noului regulament de la Dublin. Unele state membre, ca de obicei cam aceleași, au răspuns pozitiv acestei solicitări a noastre, relocând din Italia, Malta și Spania după debarcări ad hoc din 2018 și 2019. În urma debarcărilor, incidentelor din Italia și Malta, din 27 iunie 2018 și 2 septembrie 2019, o mie de persoane au fost transferate către alte state membre și către Norvegia, potrivit angajamentelor voluntare întreprinse de aceste țări. 760 de persoane au fost transferate din Malta și 240 din Italia. Pentru, pest, a, pentru 850 de persoane, transferurile potrivit angajamentelor încă nu au fost îndeplinite însă. În momentul de față se poartă discuții pentru a Uh, raționaliza aceste relocări voluntare în baza unor relocări, unor aranjamente provizorii, cu o abordare mai previzibilă și mai coordonată a acestei situații. Tocmai acesta este și obiectivul reuniunii care se va desfășura luna viitoare la, în Malta. Comisia a lucrat neobosit în ultimele luni pentru a institui aranjamentele acestea provizorii, temporare și vom continua să depunem eforturi în acest sens până în ultima clipă a mandatului nostru ca aceste aranjamente să devină realitate. Însă, Comisia își menține cu tărie poziția potrivit căreia o soluție structurată și permanentă inclusă în sistemul european comun de azil ar trebui găsită și asta cât mai repede cu putință. De asemenea, o componentă cheie a unei politici de, pentru migrație echilibrată și eficientă trebuie să asigure și returnarea rapidă a persoanelor care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul Uniunii Europene. Ne vom strădui să facem tot ce vom putea pentru a descuraja migrația ilegală și pentru a aborda cauzele sale profunde. Dar în cazul în care o persoană rămâne ilegal pe teritoriul Uniunii European, Europene, respectiva persoană trebuie returnată cât mai, rap- cât mai rapid, potrivit cadrului legislativ al Uniunii Europene și în baza drepturilor fundamentale. Sistemul de returnări trebuie să se bucure de un sistem eficient și structurat și în acest sens vrem să se lanse, relanseze directiva privind returnările cât mai curând posibil. O altă necesitate pentru un sistem european comun de azil uh, cât mai eficient este un spațiu Schengen eficient. Știți că spațiul Schengen este una dintre realizările cele mai mari ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană n-ar trebui să se întoarcă în trecut, să facă pași înapoi, nu putem să ne închidem frontierele din nou. Sunt însă, state sunt însă guverne, și nu zic state membre, ci guverne pentru că fac uh, distinția între cele două, uh, care pun în pericol spațiul Schengen și așadar trebuie să facem tot ce putem pentru a-l proteja. Dragi colegi, trebuie să revenim la o funcționare deplină a spațiului Schengen cât mai curând și pentru asta e nevoie de reguli clare pentru statele membre cu privire la controlele la frontierele interne, care să se bazeze pe încredere, după cum spuneam mai devreme. Trebuie să continuăm să lucrăm în această direcție și sunt convins că doamna Raion este cât se poate de determinată în acest sens. Protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și funcționarea spațiului Schengen vor fi consolidate acum prin noua agenție Frontex, cu 10.000 de uh, persoane angajate permanent. Am aștept cu interes adoptarea cât mai rapidă a regulamentului în acest sens, pentru ca munca la care s-au angajat colegiuitorii să începe cât mai rapid, să înceapă cât mai rapid și să putem să mergem, uh, să ne ridicăm la nivelul de ambiție pe care ni l-am propus prin acest text frontierele noastre externe sunt foarte importante și pentru a face față migrației și pentru garantarea securității. Previous. Grație reușitelor din mandatul anterior, toate acele persoane care traversează frontierele noastre externe fac obiectul unor verificări eh, posibile prin intermediul unor sisteme informatice avansate, precum sistemul informatic Schengen, sistemul european de autorizare și sistemul de intrare-ieșire. Toate acestea sunt uh, sisteme noi care nu existau înainte. Prin urmare, acum frontierele noastre sunt mai bine gestionate și mai bine protejate, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici. Parametrul anterior a jucat un rol important, trebuie să recunosc acest lucru în uh, crearea și modernizarea legislației care guvernează aceste sisteme. Interoperabilitatea, care va face legătura între toate aceste elemente individuale, reprezintă uh, cea mai mare realizare care ne permite să um, identificăm și să remediem lacunele existente. Comisia lucrează îndeaproape acum cu EULISA și statele membre pentru a, asigur, a se asigura că se pune în aplicare la timp, se pun în aplicare la timp noile sisteme actualizate și acestea sunt compatibile între ele. De asemenea, Trebuie să ajungem la un acord până la începutul anului viitor referitor la noul sistem de vize pentru că acesta să poată fi pus în aplicare în timp util odată cu platforma privind interoperabilitatea. Am să trec acum în revistă punctual legislația adoptată în domeniul securității. Deja l-ați primit pe domnul comisar King, bunul meu prieten care v-a oferit o perspectivă de ansamblu a evoluțiilor recente în domeniu. Iată de ce vreau să scot în evidență doar că este absolut necesar să finalizăm dosarul referitor la conținut online cu caracter terorist. S-au făcut eforturi considerabile la acest capitol. Cooperarea noastră cu principalele platforme de internet se derulează bine, însă e nevoie de mai mult. În 2015 am luat inițiativa creării unui forum uh, pentru spațiul online care să reunească toate aceste platforme prezente pe internet, fie că e vorba de Microsoft, fie că e vorba de Facebook, toți. Am reușit să punem baza unei cooperări bazate pe încredere. Acum, conținutul cu caracter terorist este eliminat la o oră după ce a fost publicat și nu mai reapare pe nicio altă platformă. O foarte mare reușită. Însă, a existat mici uh, întreprinderi care nu au fost dispuse să participe. Iată de ce legislația este absolut necesară la ora actuală, nu ca să le oblige, ci ca să le convingă să coopereze pentru a face față acestui uh, subiect atât de important. Evenimente recente, precum atacul de la Christchurch din Noua Zeelandă, au scos în evidență cât de important este să avem un cadru juridic pentru a putea răspunde uh, la folosirea spațiului online de către teroriști. Mă bazez aici pe determinarea domnului Iachi. De asemenea, Importante sunt propunerile pentru a îmbunătăți accesul transfrontalier la probele electronice. Deja s-a făcut o evaluare de ansamblu a acestei propuneri. Având în vedere că peste jumătate din anchetele în domeniul penal presupun nevoia de a accesa probe electronice, e clar că autoritățile noastre au nevoie ca accesul la aceste probe electronice să fie considerabil facilitat. Câteva cuvinte referitoare la finanțare. Comisia a propus să se majoreze finanțarea pe termen lung pentru intervalul 2021-2027 la capitolul migrație și azil, la gestionarea frontierelor externe și la securitate. Este un mesaj politic puternic care arată că Uniunea Europeană dorește să obțină rezultate la, în ce privește aceste subiecte ambițioase oferind uh, finanțare suficientă și sper că Parlamentul să mențină acest nivel înalt de ambiție. Dragi colegi, iată câteva din uh, inițiativele și realizările noastre din anii trecuți care reprezintă o bună temelie pentru activitatea viitoare. Trebuie să ținem cont de toate acestea și dumneavoastră vă revine misiunea de a completa și finaliza arhitectura Uniunii Europene atât în ceea ce privește migrația cât și securitatea. A venit vremea să predăm ștafeta viitorului comisar Johansen. Mai e încă mult de făcut. Activitatea și angajamentul comisiei uh, vor continua la fel de neostoite. Pot să vă asigur că noi am făcut tot ce ne-a stat în putință, chiar și în circunstanțe dificile, mai ales la început. Veteranii prezent, prezenți în sală își amintesc de ce s-a întâmplat în 2015 și în 2016. Dar dumneavoastră vă numărați printre veterani. Cred că putem să fim mândri cu toții că lăsăm în spate o moștenire solidă, atât migrația cât și securitatea au fost considerate la început ca ținând de competența națională, însă foarte repede ne-am dat seama că este un subiect cu o dimensiune europeană, ba chiar globală. Așa că, dragi colegi, insist asupra unui principiu, și anume că aici trebuie să gândim, acționăm și să atingem rezultate la nivel european, în numele tuturor cetățenilor europeni. Am reușit să schimbăm mentalități, lucrând la găsirea unor soluții europene. Pot să vă spun că nu a fost deloc ușor. La, în domeniul securității am reușit să încurajăm uh, încrederea între diferiții actori. În anii 2015-2016 a fost foarte greu să conving statele membre că e în interesul lor să facă schimb de informații, să facă legătură între toate căsuțele existente, pentru că doar așa putem obține rezultate. Am reușit, de asemenea, să îmbunătățim felul în care funcționează politica noastră externă, dar, după cum spuneam, mai sunt încă multe de făcut. Vreau să-mi exprim uh, recunoștința din nou pentru dumneavoastră, pentru cooperarea în uh, acest efort de a răspunde așteptărilor cetățenilor bazându-ne pe valorile europene. Sper să colaborăm până la sfârșitul mandatului meu pentru a înregistra cât se poate de multe progrese în ce privește dosarele legislative în curs. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea astăzi, în această seară, dar și pentru o lună și jumătate care ne-a mai rămas la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenție! mulțumesc, vă mulțumesc, domnule comisar Avramopoulos. În ultimii cinci ani am putut uh, asista cât se poate de clar uh, la sprijinul pe care portofoliul dumneavoastră l-a primit din partea comisiei noastre. Există multe subiecte de discuție și, într-adevăr, am discutat la fiecare întâlnire și cu ocazia fiecarei uh, dăți de care dumneavoastră ați fost prezent în comisia noastră și am să încep de îndată cu coordonatorii, ca de obicei, după care dau cuvântul uh, celorlalți colegi care doresc să iau cuvântul, să intervină. Doamna Mețola. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru efortul dumneavoastră, dar și pentru umorul de care ați dat dovadă în cele mai încrâncenate dezbateri politice. Știu că cu toții suntem de acord când vine vorba de munca dumneavoastră și aprecierea pe care o simțim față de aceasta ne-ați uh, oferit o explicație amănunțită a muncii dumneavoastră, dar uh, cred că mai avem încă multe de făcut, după cum spuneați adineori, și aș vrea să mă concentrez asupra câtorva aspecte care ar putea să ne ajută să ajungem nu doar la sfârșitul mandatului dumneavoastră, ci și să vedem cum uh, se vor dezvolta aceste domenii în viitorii cinci ani. Și cred că datorită efortului dumneavoastră, acum lucrurile stau mult mai bine decât în urmă cu 5 ani, când vine vorba de salvarea de vieți omenești, de diminuarea sosirilor, dezmembrarea rețelelor de traficanți și gestionarea solicitărilor de azil a celor care ajung în Europa. Deși am ajuns la o situație asemănătoare cu cea anterioară crizei din Mediterană, situația este în continuare îngrijorătoare. Există în continuare oameni care își pierd viața, statele în continuare se ciondănesc când vine vorba uh, de porturile de, de, unde pot uh, debarca migranții. Am văzut uh, cum navele sunt blocate în larg, oamenii Uh, sar în mare într-o încercare de a ieși din acest impas și nu cred că așa putem salva lumea. Ce vom face? Cum putem avea o politică pentru migrație mai eficace? Cum putem gestiona mai bine returnările? Când vedem uh, cum sporesc uh, acordurile bilaterale sau multilaterale când vine vorba de uh, distribuirea solicitanților de azil și vedem că regulamentul uh, Dublin este în continuare blocat de câteva state membre. Așadar, privind înspre viitor, când vorbiți de sistemul de distribuire și vorbiți de o politică migratorie mai eficace, care ar fi sfatul dumneavoastră pentru noi, pentru comisia noastră, dar pentru oricine din alte instituții ne ar putea urmări uh, cum am putea depăși acest obstacol, acest blocaj. Mulțumesc, domnul Moraes, pentru așa idee. Mulțumesc, doamna Sipel. Uh, întârzie, e doar întâmplător, nu vorbesc eu uh, în numele ei, de altfel sunt uh, surprins eu însumi că mă aflu aici. Nu a fost o intervenție regizată. Mă bucur aici că mă bucur că mă aflu aici și că pot să îmi exprim recunoștința pentru activitatea dumnealui Vreau să-mi exprim recunoștința în numele grupului nostru și în numele meu personal. În ultimii cinci ani am vorbit de azil și asta înseamnă că nu trebuie să uităm de acordul cu Turcia, de refugiații din insulele grecești, criza nu doar din Mediterană, ci și din uh, Libia, criza de pe continent, uh, ce s-a întâmplat în Germania, toate aceste evenimente care s-au produs în ultimii cinci ani, în timp ce Comisia gestiona și dosarul Schengen împreună cu noi, mm, cred că de fiecare dată ați venit uh, în fața comisiei noastre și ați fost întotdeauna disponibil um, să răspundeți la întrebările noastre, deși au existat într-adevăr controverse, întotdeauna Ați venit în fața noastră pentru a răspunde la întrebările noastre, așa că nu pot decât să-i mulțumesc domnului comisar pentru efortul dumnealui. Nu știu cum a reușit, uneori, sincer. Întrebarea din partea grupului meu seamănă un pic cu întrebarea doamnei Mețola. Vă ocupați de interoperabilitate, securitate, Schengen, dar oamenii vor privi mai degrabă dosarul uh, privind migrația. Și întrebarea vizează mai degrabă moștenirea pe care o lăsați noi comisii referitor la căile legale de migrație. Pentru că nu se limitează doar la intenții bune. Întrebarea e dacă Consiliul se va urni votul cu majoritate calificată. E prevăzut în tratate. Dacă se va schimba ceva în ce privește regulamentul Dublin, dacă retragem și păstrăm doar măsuri cu caracter provizoriu, acestea vor rămâne ca atare măsuri provizorii. Așa că, având în vedere tot ce s-a întâmplat până acum, ce putem aștepta de la viitor? Doamna Entfeld, de la Renew. Mulțumesc, domnule comisar. În calitate Am avut plăcerea de a lucra cu dumneavoastră în rolul dumneavoastră anterior și vă mulțumim uh, pentru cooperare și vă urăm toate cele bune. Nu am să spun foarte multe referitor la migrație, pentru că deja colegii mei au spus foarte multe și cred că putem uh, cu toții fi de acord că majoritatea celor prezenți în sală, sau ce puțin cei care reprezintă Parlamentul și Comisia, sunt uh, probabil cu toții cam pe aceeași lungime de undă. Trebuie să înțelegem că, deși 700.000 de de persoane au fost salvate în Marea Mediterană, mii de persoane și-au pierdut viața. Mii de persoane sunt blocate pe insulele grecești. Nenumărate persoane sunt uh, blocate în taberele din Libia și nici măcar nu îndrăznesc să le pun o etichetă acelor tabere. Trebuie să uh, ne gândim la acest eșec colectiv și știu că problema e cu Consiliul și în refuzul acestuia de a lua o decizie. Nici măcar nu e un eșec, e un refuz. Mă întreb dacă Comisia s-a gândit vreodată de ce, la momentul respectiv, în 2015, nu a declanșat mecanismul temporar de protecție și dacă se va veni un nou val de refugiați, dacă atunci vom fi pregătiți și dacă considerați că, în acel caz, mecanismul ar trebui declanșat. A doua întrebare nu are nimic de a face cu toate acestea, dar intră în mandatul dumneavoastră. E vorba de uh, programul cu Statele Unite de uh, eliminarea vizelor. Și știți că se cere reciprocitate între Statele Unite și Uniunea Europeană pentru a călători fără viză. Uh, Termenul limită era 2016, dar știm că mai există încă câteva țări, mai ales din Europa Centrală și de Est, care nu au intrat la, în această categorie și Comisia trebuia să vină cu un răspuns, cu o reacție până în septembrie 2019, adică acum. Așa că, dar aș vrea să aud ce ne puteți spune aici. În continuare vorbeați de probe și de eliminarea conținutului cu caracter terorist de pe internet. Nu credeți că a venit vremea să facem... Da, domnule președinte, mai aproape de final. Dacă ne uităm la Danemarca, unde au trebuit revizuite 10.000 de decizii judecătorești, mii de persoane care fusese condamnate pe nedrept au trebuit eliberate pentru că s-au bazat pe reținerea datelor. Nu credeți că a venit vremea să ne revizuim și revaluăm politicile? Mulțumesc pentru vers, doamna Stric. Mulțumesc. Și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră și mă bucur că am uh, ocazia să purtăm uh, un schimb de opinie aici și sper că veți reuși împreună cu statele membre să găsiți o soluție la problemele cu care ne confruntăm, mai ales în ce privește măsurile de cutare și salvare. Vorbeați de situația din 2015 când milioane de cetățeni sirieni căutau protecție și Cred că noi, ca Uniunea Europeană, avem o răspundere față de acești cetățeni sirieni pe care i-am lăsat în seama autorităților turce. Dumneavoastră, domnule Avramopoulos, ați uh, insistat ca Turcia să fie desemnată țară sigură pentru ca refugiații să poată fi trimiși înapoi acolo. Acum, Erdogan a anunțat că va crea uh, zone tampon în uh, nordul Siriei și va re și va trimite acolo refugiați, un milion de refugiați. Știm că nu se poate asigura securitatea acestor oameni acolo. Comisia însă tace măc. Ne puteți spune dacă Turcia este în continuare considerată o țară terță sigură? Aveți și um, un raport recent de evaluare referitor la punerea în aplicare a acordului UE-Turcia. Ultimul datează din luna martie și aș vrea să știu care este valoarea dumneavoastră referitoare la situația actuală, pentru că mie mi se pare destul de îngrijorătoare. Știu că va veni un nou acord pentru migrație, vrem ca acesta să se bazeze pe datele reale și să ia măsurile necesare. Iată de ce cred că Comisia mai are încă câteva teme de făcut. Așteptăm în continuare finalizarea și publicarea raporturilor de punere în aplicare. Nu știam, nu mă așteptam că cele spuse de mine să aibă așa impact. În uh, iulie 2017 ar fi trebuit să primim uh, un raport referitor la punerea uh, în aplicare a directivei RECAST și ar fi trebuit să primim anul trecut un uh, raport referitor la punerea în aplicare a regulamentului revizuit Eurodac. Credem că este necesar să luăm în amănunt, să luăm în, uh, să evaluăm toate aceste rapoarte. Mulțumesc pentru cerere, domnul, doamna Cardino. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Domnule comisar, vorbeați de marile realizări în ceea ce privește securitatea și migrația. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, grupul ID, nu ECR are acum cuvântul. ID. Da, pentru ID. Da, puteți continua. spuneam, domnule președinte, vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule comisar. Domnule comisar, dumneavoastră vorbesc de marele realizări ale Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea și imigrația în acești cinci ani. Scoțând în evidență că este important să nu facem pași înapoi în ce privește politica frontierelor. Dacă privim cum stau lucrurile în realitate, ne dăm seama că realitatea e departe de cuvintele dumneavoastră, pentru că între timp am asistat nu doar la evenimente grave care au reprezentat un atac la adresa siguranței cetățenilor europeni, ci această siguranță este pusă în pericol zi de zi de fenomenul nestăvilit al migrației clandestine pe care Comisia nu a reușit să-l limiteze. Astăzi, așadar, cinci ani mai târziu, putem spune că politica în acest domeniu al Comisiei Europene a fost un eșec. Migrația nereglementată și azilul cer de multă vreme un răspuns din partea Europei, un răspuns pe care nu am reușit să-l oferim, pentru că am impus poveri mult prea grele țărilor de frontiere, Italia, Grecia, Malta, țări care de multe ori au fost nevoită să cerșească ajutor din partea Uniunii Europene și a statelor membre. Suntem deosebit de îngrijorați de situația din Marea Mediterană, o situație care a arătat cum numărul deceselor e în continuă creștere, lucru afirmat adesea, dar nu grație intervenției comisiei, ci grație efortului primului ministru Salvini din Italia. De altfel, putem vedea cum, de când s-a schimbat guvernul în Italia, debarcări, numărul debarcărilor a crescut de trei ori. Ne temem așadar că politica aplicată în acești eh, ultimi ani și care a fost reintrodusă recent va face ca Italia și țările de frontieră să se transforme într-o tabără de refugiați a Europei. Ați promis că veți revedea regulamentul Dublin și, într-adevăr, în 2016 Comisia a venit cu o propunere. Și vă întreb, domnule comisar, ce a făcut concret Comisia și ce se dorește dacă vom eh, realiza reformele necesare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, într-adevăr, ECR, domnul Procacini. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am trei întrebări. Mai întâi, acum câteva zile, ministrul german eh, Seehofer a dezvăluit într-un interviu că urma să existe un acord pentru crearea unui mecanism provizoriu de repartizare a migranților la care lucrează în prezent Comisia Europeană și a spus că acest acord ar urma să intre în vigoare în 23 septembrie, un fel de sistem de, previz- de uh, a prevedea uh, debarcările care să permită reformarea uh, regulamentului Dublin. Italia și Malta sunt chemate să pună la dispoziție porturile lor ca puncte de debarcare sigure, în timp ce Franța și Germania și-ar pune la dispoziție facilitățile pentru primirea migranților. Deci, în a, practic o lună, s-ar putea rezolva problema persoanelor care solicită protecție internaționale. Așadar, domnule comisar, vă întreb, această deschidere subită a Franței și Germaniei față de Italia și Grecia. Cum o interpretați, această schimbare bruscă de direcție? A doua întrebare rapidă. Acum câteva zile spuneați că persoane, cum ar fi Carlo Arachete, își duc la bun sfârșit angajamentele în baza propriilor principii personale. Principiile personale pot să fie mai importante decât legea, decât legea, practic? Vă întreb. Și, în fine, s-a deschis o anchetă pe marginea sistemului de primire a migranților din Italia, pentru că se pare că în spatele acestui sistem se află mafia, îndrangheta, criminalitatea organizată. Aș vrea să știu mai multe de la dumneavoastră în legătură cu acest lucru. Mulțumesc! Gue, wow, Ernst! Doamna Ernst, pentru GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, bineînțeles, GUE vă mulțumește pentru activitatea dumneavoastră, deși am fost de multe ori de păreri diferite, după cum bine știți. Cred că cea mai mare divergență între pozițiile noastre constă în faptul că noi suntem de părere că ultimii cinci ani au fost cei mai dificili și cei mai dramatici din istoria migrației în ultimii 20-30 de ani. Dacă privim un interval de 5 ani și ne gândim numai așa la blocuri de 5 ani, niciodată într-un interval de 5 ani nu și-au pierdut atât de mulți oameni viața. Iată de ce nu putem vorbi de reușite, din potrivă. Dacă ne gândim acum că îi atacăm penal pe cei care salvează viețile în larg, așa cum spunea antevorbitorul meu, pe care mai degrabă i-ar vedea în spatele gratiilor decât să continue să salveze vieți, atunci cred că ceva nu merge bine. Și dacă mă gândesc că în țara dumneavoastră de origine, în Grecia, în uh, centrele de primire, uh, migranții mor de foame pentru că nu pot uh, ajunge pe continent uh, și asta din inițiativa Uniunii Europene. Vreau să știu două lucruri. În primul rând, cum se va face primirea refugiaților în Uniunea Europeană? Pentru că știți că nimeni nu vrea să ia refugiați. Acum un pic Germania, un pic altă țară. Uh, totul depinde după cum bate vântul și cum s-au trezit uh, guvernanții. Poate că azi ceva mai mult, mâine ceva mai puțin cum se va încuraja totuși acceptarea de refugiați la Consiliu, unde nu vedem uh, practic nicio mișcare. În al doilea rând, ați vorbit atât de frumos de acordul cu Turcia. Trebuie să vă spun însă că nu funcționează. 320 de mii de refugiați uh, sirieni au fost expulzați, deși aveau documente valabile din Turcia. Deci, e clar că lucrurile nu merg și noi închidem ochii, pentru că îi trimitem Turciei bani cu carul fără să urmărim ce se întâmplă cu aceștia, dacă se construiesc școli sau nu și există multe rapoarte care arată că banii nu se folosesc cum ar trebui. Vreau să știu ce părere aveți de faptul că Turcia uh, trimite sirieni, deși nu ar, îi expulzează, deși nu ar trebui să facă acest lucru. Domnule comisar, mai avem cel puțin 20 de membri care doresc să intervină, prin mare vă rog să fiți cât se poate de uh, succint. Va fi o primă rundă de răspunsuri și reacții la uh, întrebările adresate de coordonator. Așadar, dăm cuvântul domnului comisar uh, pentru 10 minute. Vă rog să fiți cât se poate de concis pentru a putea da cuvântul apoi și celorlalți doritori. Bun, prea mult 10 minute, atunci vă rugăm 8. voi încerca. Dar trebuie să spun că am fost intrigat de întrebări și vreau să fiu util în această dezbatere. Nu vreau să justific politica noastră. Am fost uh, foarte realiști încă din primul moment și am încercat ceva ce a fost foarte dificil de realizat. Anterior m-am mai referit la uh, probleme pe care le-am avut cu statele membre, însă dacă mă împingeți mai departe acum, pot să amintesc și de anumite probleme de altă natură în această sală. Uh, Parlamentul uh, European, și aici trebuie să fiți foarte mândri de dumneavoastră pentru asta, ați fost principalii uh, noștri aliați, uh, principalii susținători ai politicilor noastre și datorită acestei susțineri am ajuns la rezultatele pe care le avem acum. Nu ne aflăm acum de ne aflăm acum 5 ani. Tot vorbim despre cifre, dar, cum spuneam anterior, aș vrea să să mă uh, refer și la ceea ce ați spus dumneavoastră, că într-adevăr trebuie să facem mai mult. Cât privește viitorul, Viitoarea comisie este cea care va trebui să-și definească propriile politici. Foarte în curând uh, îi veți întâlni pe comisari, uh, veți discuta cu dânsii pentru a vedea cum uh, vor să continue pe urmele noastre. Până la urmă, este misiunea dumneavoastră comună de a finaliza această arhitectură pentru a putea salva vieți și pentru a gestiona mai bine frontierele noastre și pentru a putea stabili niște strategii mai reziliente și mai eficace pe viitor, pentru că migrația vă va însoți pe dumneavoastră și poate și viitorul Parlament și apoi pe uh, următorul. N-ar trebui să uh, facem uh, greșeala, însă să uităm de uh, securitate sau să amestecăm politica de securitate cu cea de migrație, pentru că uneori se fac asemenea greșeli. O fac anumite partide din Europa. Unii spun că migrația este un vehicul pentru terorism. Nu, nu așa stau lucrurile. Uh, toți uh, cei care au uh, făcut acte teroriste în Europa nu erau migranți și e bine să știți asta. Prin urmare, haideți să încercăm să găsim soluții și răspunsuri la alte tipuri de probleme. Apoi, în ceea ce privește situația din Marea Mediterană. Am mai spus-o. Vrem să facem progrese cu aranjamentul temporar cât se poate de repede și salutăm munca pe care o fac la comun statele membre din această perspectivă. E prea devreme să speculăm, însă pot să vă asigur că Comisia este pregătită, așa cum a fost și în ultimii ani, să susține uh, o astfel de uh, acțiune temporară uh, financiar și, de asemenea, să-i ofere sprijin prin intermediul agențiilor europene. Voi fi în Malta lunea viitoare pentru a reprezenta Uniunea Europeană la uh, conferința ministerială um, uh, unde vor mai fi prezente și anumite state membre, nu toate statele membre. Aceste chestiuni vor trebui discutate însă de toate statele membre și de uh, um, viitorul Consiliu pentru Justiție și Afaceri uh, uh, Interne. Sperăm că acest Consiliu va oferi această ocazie. Până la urmă, totul uh, este folosit doar ca o punte până la noul regulament Dublin. Este un uh, aranjament temporar prin natura sa, care se bazează pe o abordare practică și voluntară. Aceste mecanisme nu sunt un substitut pentru legislație și pentru claritate uh, suplimentare pe care noul regulament de la Dublin o va aduce. Avem nevoie de un răspuns holistic avem nevoie de un sistem de azil cu adevărat european. Dacă îmi cereți mie sfatul, probabil că uh, știți, Roberta, răspunsul. Și anume că e mai bine să cooperați uh, între dumneavoastră care împărtășiți aceleași valori și să nu uh, plecați urechea la guvernele uh, voastre sau la la dumneavoastră politică, pentru că majoritatea acestor guverne uh, acționează privind doar spre interior. Noi aici avem datoria de a reprezenta cetățenii europeni și Uniunea Europeană și știți asta. Dragă Claude, nu aș fi surprins să mai rămâi aici mult timp. Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase Trebuie să spun prietenilor noștri că mi-ai devenit un prieten bun și mă bucur uh, acest lucru și sunt onorat de el. Doamne și domnilor, migrația legală este un element cheie pentru uh, o politică cuprinzătoare pentru migrație. Nu este doar uh, o părere personală politică pe care o am. Până la urmă vorbim despre chestiuni pragmatice, um, mobilitatea umană este o realitate a zilei de astăzi, iar istoria viitoare va califica era noastră ca fiind uh, era mobilității umane mai mult. De 500 de milioane de uh, oameni refugiați sau migrați uh, se află undeva în lume căutându-și o viață mai bună. Și întreaga lume ar trebui să se mobilizeze, să coopereze, tocmai din această cauză. am rugat secretarul general al ONU să organizeze la un moment dat o adunare generală uh, a ONU pentru uh, acest subiect, unde să se întâlnească uh, liderii mondiali. Deci e important ca toată lumea să acționeze și să abordăm împreună subiectul într-o manieră holistică. Sofie, da, este un eșec colectiv ca să existe încă oameni care să-și riște și să-și piardă viața. Cât privește uh, activarea uh, directivei, cum am spus și în trecut, probabil vă amintiți, din păcate nu am îndeplinit cerințele. Însă cred că am încercat uh, mult mai mult de atât și am și reușit. Cât privește vizele, din partea noastră vizele cu Statele Unite, la asta ne referim. Deci, din partea noastră, ne-am uh, accelerat eforturile pentru a asista cele cinci state membre care au mai rămas pentru a-și îndeplini cerințele uh, din programul de scutire de vize. A fost negociator șef pentru dialogul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în legătură cu aceste chestiuni, mai ales cele care vizează securitatea. Statele Unite, pe partea lor, s-au uh, implicat uh, în uh, oferirea celor cinci state membre a unor orientări pentru a-și putea atinge obiectivele și a îndeplini criteriile. Ehm, Statele Unite sunt gata să primească în acest program cele 5 state membre, odată ce ele îndeplinesc criteriile stabilite de uh, legislația uh, Statelor Unite. Toate cele 5 state membre fac progrese tangibile, iar unele sunt aproape de a atinge aceste uh, cerințe. Mecanismul de reciprocitate cere ca Comisia să țină cont și vă rog să rețineți acest lucru, uh, să țină cont de consecințele suspendării pentru um, uh, relațiile noastre uh, externe. Poziția noastră rămâne aceea că nu vom ezita să adoptăm uh, acte delegate dacă asta ar duce la progrese. Însă, adoptarea unui act delegat ar avea uh, efecte adverse și ar face ca situația să se înrăutățească Trebuie să fim realiști. Rezultatele obținute cu Canada și cu alții demonstrează că progresele tangibile înspre uh, reciprocitate în ceea ce privește eliminarea vizelor poate fi atins prin răbdare și prin contacte diplomate, diplomatice uh, întreținute asidu. Uh, încet, încet sunt convins că uh, și celelalte cinci state membre care au mai rămas vor face parte cândva din uh, programul uh, de scutire de vize. M-am bucurat să pot să schimb opinii cu dumneavoastră pentru prima și ultima dată. Acum, legătura, dealul cu Turcia. Este practic o inițiativă politică stabilită de statele membre, care ne-a făcut uh, să înregistrăm niște progrese. Nu ne mai uh, aflăm în situația în care ne aflam acum 5 ani, uh, când mii de persoane prin Marea Egee traversau ilegal spre Europa. Situația este acum una gestionabilă. Prin urmare, am susținut această politică, iar în ceea ce privește dimensiunea politică a acestei chestiuni, pot să vă spun că această declarație, căci nu este de fapt un acord, că și dacă ar fi fost un acord în comunitate cu dreptul internațional, ar fi trebuit ratificat de parlamentele naționale uh, și atunci n-am fi obținut uh, câte am reușit să obținem uh, acum. Deci, în ceea ce privește această soluție, noi credem că am găsit-o și că ea funcționează. Această chestiune dintre Uniunea Europeană și Turcia n-ar trebui folosită însă de nimeni uh, ca um, uh, aspect de uh, negociere. Până la urmă, Turcia dă rezultate. Trebuie 5 milioane de refugiați se află în, în Turcia. Pot să vă spun că banii însă nu sunt oferiți Turciei, uh, ci uh, uh, Iconur și OIM, care fac o treabă extraordinară acolo în regiune. Trebuie deci să continuăm să susținem această cooperare cu Turcia. E bine, dacă Turcia este sau nu o țară sigură, putem doar să spunem că condițiile în care trăiesc acolo refugiații sunt în niște condiții sigure. Ce se întâmplă la periferie ține de geopolitică, de strategii, de alte aspecte care sunt legate de politica Uniunii noastre. Mai am o listă, dar voi reveni la asta, domnul uh, comisar. Pot să adresez o, o întrebare succintă în răspuns la această declarație? Uh, pentru că domnul Avramopoulos uh, a spus că ceea ce se întâmplă la uh, periferie este o chestiune care ține de geopolitică, însă uh, admiteți faptul că sunt refugiați sirieni care acum sunt trimiți în Siria și acesta este un caz de refulmă? Nu, sirienii nu sunt trimiși înapoi, dar afganii, de exemplu, trebuie returnați. Cei care au nevoie de protecție internațională vor primi, cei care nu au nevoie nu o vor primi. Domn președinte, domnul comisar mm, ne-a expus clar care este părerea dânsului, dar singura cale să mergem mai departe este, pentru că avem 20 de oameni pe listă, înscriși la cuvânt va fi ca fiecare dintre cei înscriși să se limiteze la uh, un minut, pentru că altfel nu se poate. Sunteți 20 pe listă și uh, timpul nostru este limitat. Așadar, vă rog, limitați-vă la un minut. Începem. Rețineți deci acest aspect nu mă face să folosesc ciocănelul, nu mă face să vă tai microfonul. Încercați să vă limitați la un minut, puneți o întrebare și atât. Începe cu domnul Peters, care am înțeles că a solicitat să fie primul, pentru că după aceea ar trebui să plece. Un minut. Sigur, domnule președinte, mai întâi aș dori să mulțumesc comisarului pentru munca sa excelentă. Am o întrebare concretă legată de declarația comună cu uh, Turcia. Returnarea din Grecia în Turcia rămâne în mare ineficientă. Uh, doar 95 de oameni anul acesta. Uh, deci am ajuns la cel mai uh, redus nivel de la momentul declarației uh, comune uh, UE-Turcia. Deci, întrebarea mea este cum rezolvăm mai bine această problemă a returnării în Turcia din Grecia. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în conformitate cu Human Rights Watch, uh, femeile au raportat adesea hărțuire sexuală în uh, hotspot-uri în uh, Grecia. Ce fel de proceduri are Comisia pentru a se asigura că siguranța femeilor este asigurată și că um, la fel sunt protejați și minorii neînsoțiți? Apoi, ce se întâmplă cu echipele de sprijin atunci când ele trebuie să intervină pentru um, siguranța femeilor. Și când zic hotspot-uri, nu mă refer doar la cele din Grecia. Domnul Stani. Domnul Asmani, își cere scuze, domnul președinte. Da, eu sunt. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Avramopoulos. Aș dori să uh, mă refer și eu la acordul de migrație dintre Uniunea Europeană și uh, Turcia. Uh, acesta ar trebui să controleze migrația și să facă ca migrația nereglementată să fie neatrăgătoare pentru cei care doresc să traverseze marea. Eu uh, cred că un astfel de acord ar putea să reprezinte un cadru în care să se dezvolte relațiile de genul acesta pe viitor. Însă, întrebarea mea pentru viitor, e, uh, pe, uh, pentru moment, este ce ați făcut între timp. Uh, adică în ceea ce privește Turcia acum, uh, eu nu cred că putem depinde doar de o singură țară sau de un singur regim. Nu este prea util să procedăm astfel. Uh, ce părere aveți în legătură cu recentele declarații ale lui Erdogan în legătură cu amenințările de a deschide porțile refugiaților spre Europa? Este adevărat că Turcia nu mai primește migranți deocamdată înapoi din Grecia și ce măsuri ați luat în acest sens? Domnul Foio. Noua formula. Bună ziua, domnule președinte, domnule comisar. Nu am uh, să formulez nicio întrebare, ci vreau să-mi exprim recunoștința față de activitatea dumnealui, pentru că știu uh, care sunt provocările cu care s-a confruntat uh, din propria experiență. Deja de ani buni Europa nu s-a confruntat cu o asemenea presiune migratorie, însă în fața neînțelegerii din partea statelor membre dumneavoastră ați căutat soluții, soluții care să răspundă la realitatea acută care s-a trăit și se trăiește în Marea Mediterană. Iată de ce vreau să vă mulțumesc și vreau să-mi exprim recunoștința pentru efortul și munca dumneavoastră, munca pentru a îmbunătăți tot ce se poate, tot ce ține de migrație și politica de azil. Ați dorit să se ajungă la un acord cu toate statele membre pentru a crea un sistem comun de azil. Și dacă acest lucru nu s-a concretizat, asta nu e din vina efortului uh, depus de dumneavoastră. Iată de ce nu pot decât să închei mulțumindu-i domnului comisar pentru serviciul furnizat Uniunii Europene și să-i urez toate cele bune noua sa echipă. Doamna Volos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Ați vorbit înainte de toate de o siguranță sporită a frontierelor noastre externe, însă cu mare îngrijorare urmăresc cum punerea în aplicare acestor uh, necesități juridice, prin faptul că nu există căi de migrație legală, creează situații acute Uh, de pildă în Mediterană. Vă dau un exemplu al uh, orașului Bilan, care este la frontiera între Serbia și Croația, un oraș complet depășit de situație. Um, există povești referitor la cazuri de violență, atacuri la care au fost supuse forțele de poliție în cazul operațiunilor de returnare. În primul rând, ce părere aveți despre situația la frontierele externe ale Uniunii Europene, având în vedere situația umanitară. Doi, cum propuneți ca aceasta să se îmbunătățească? Cum ne putem asigura că toate măsurile care se aplică la frontierele externe respectă legislația Uniunii Europene? Și credeți că agenția Frontex va oferi sprijin la fața locului? Mulțumesc, domnule Brain. Mulțumesc. Domnule comisar, prima mea întrebare vizează conținutul terorist uh, online. Mi-aș dori să ne spuneți ce dovezi uh, dețineți uh, atunci când spuneți că conținutul terorist online de altfel cauzează, nu se corelează doar cu actele de terorism. Și mai mult de atât, vă plângeți că anumite companii uh, n-au cooperat în ceea ce privește cadrul voluntar. Ce vă face să credeți că companiile situate în afara Uniunii Europene care nu au venit în Uniunea Europeană s-ar conforma uh, unui regim legislativ? Și apoi, uh, în ceea ce privește retenția. N-ați avut timp să răspundeți pe larg întrebării doamnei Invelt în legătură cu acest subiect, însă, uh, practic, uh, încercați să impuneți uh, o, o limitare a retenției de date. Credeți că acest lucru este în conformitate cu ceea ce a hotărât Curtea de Justiție? Mulțumim, domnul Papatakis. Mulțumesc, domnule președinte. Usate perifanos Spuneați dumneavoastră că sunteți mândru de realizări. Eu știu cazul unei uh, tabere de refugiați cu 10.500 de uh, refugiați, un singur medic pediatru. Nici măcar nu stau toți sub acoperiș, nu sunt toți în corturi. Așa o să-i găsească iarna. Cum vedeți rezolvarea acestei probleme? Iată o primă întrebare. A doua întrebare. Între Uniunea Europeană și Turcia s-a stabilit conform acordului că Turcia pune capăt fluxului de migranți către Uniunea Europeană. Faristos. Now Mr. Radev, our vice chair. Господин mulțumesc, domnule comisar, că ați lucrat alături de noi în ultimii cinci ani. În ultima săptămână um, a lunii august, doar în insula Lesbos, doar într-o zi, au sosit 600 de oameni din Turcia. În același timp, Erdogan în ultimele zile a spus că va uh, deschide uh, ușile, așadar cei care vor ajunge în Turcia pot să ajungă după aceea oriunde își doresc, dacă Turcia nu primește mai mulți bani. Ce se întâmplă acum în uh, insula Lesbos uh, uh, e o situație care ne face să ne întrebăm ce ar putea să facă Uniunea Europeană nou acum, ceva ce n-a făcut în 2015 pentru a evita o altă, o, o altfel, altă criză. Mulțumesc, aș dori să mă alătur cuvintelor adresate de colegi pentru domnul Avramopoulos. Apreciem foarte mult toate eforturile dumneavoastră și vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră, care însă, din păcate, n-a fost urmat întotdeauna de rezultatele dorite. Dar, oricum, eforturile dumneavoastră ne permit să pornim noi de la un punct bun, dintr-un punct bun. Iată care e întrebarea pe care vreau să vă adresez mai întâi. Uh, în baza tratatului de Dublin e nevoie de cooperare consolidată între țările participante. Vorbeați dumneavoastră de un mecanism de solidaritate. În baza experienței dumneavoastră însă, care vor fi problemele care vor apărea pentru a se bloca acest mecanism de solidaritate? Asta și în ce privește uh, acordul care se profilează la orizont cu privire la navele ce vor debarca în spre Uniunea Europeană. Apoi, în ce privește aceste hotspot-uri, care sunt intențiile dumneavoastră? A treia întrebare. Euroformed, operațiunea Sofia, s-au prelungit cu încă șase luni. Vi se pare însă că fără patrularea aeriană Um, se va putea realiza ceva. Nu credeți că ar trebui consolidată operațiunea Sofia atât cu personal uman cât și cu echipamente? Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Două întrebări. În reforma pachetului pentru azil, Comisia și Parlamentul European n-au avansat împreună. Blocajul se află în Consiliu ideea formulată de unii că ar trebui reîncepută toată munca, pornind de la o nouă propunere a Comisiei, ni se pare sterilă. Ar n-ar face altceva decât să ne întoarcă la punctul de pornire. Ce mm, căi vedeți pentru a putea debloca mm, găsirea unei soluții în cadrul Consiliului European? Vă mulțumesc. Domnul Ritveghi. Mulțumesc, domnul președinte, voi vorbi limba maghiară. Biztos úr, az elmúlt időszak világossá tette, hogy a tagállamok között a bevándorlás kérésében nincs egyetért. Mulțumesc. Este vorba de o competență națională de suveranitatea statelor membre atunci când vorbim despre primirea migranților. Care va fi abordarea comisiei? Eu nu cred că soluția aceasta, că abordarea comisiei cu o cotă obligatorie, obligatorie poate fi o soluție. Cred că ar trebui să ne gândim mai degrabă la protejarea frontierelor externe și la angajarea unui dialog mai puternic cu țările de origine al acestor uh, uh, migranți. Ar trebui mai degrabă să fie lăudate statele membre care au protejat frontierele externe ale Uniunii Europene sau ale spațiului Schengen. și protejarea frontierelor externe este una dintre modalitățile pentru a proteja Europa. Dacă nu vom proteja frontierele externe, dacă nu pornim de la acest principiu, ne vom pomeni cu milioane de persoane care vor înțelege că nu e nicio problemă, se poate veni în Uniunea Europeană fără niciun fel de dificultate și asta până la urmă este un lucru periculos pentru toată lumea și este potrivit valorilor europene. Bartolo. Domnul Bartolo. Eh, Mulțumesc, domnul Vartolo. Cu microfon, dacă s-ar putea. Ah, ecco. Mi scuzatemi. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Nu pot să nu vă adresez o întrebare cu privire la regulamentul Dublin, desigur. Cred că este cumva creația dumneavoastră, într-un fel, regulamentul acesta. Cum credeți că vor continua discuțiile cu privire la reformarea sa? Se va reuși să se, debloce, să se deblocheze uh, negocierile din Consiliu? Credeți că, într-un fel sau altul, Italia ar putea să dea o mână de ajutor? Guvernul nostru ar putea promova uh, revizuirea acestui regulament? Sau poate Comisia are în vedere retragerea propunerii și înaintarea unei alte propuneri? Apoi avem în legătură cu migrația mereu un discurs denaturat, pe care îl regăsim în mai multe state membre și care prezintă migrația într-o optică exagerat de negativă. S-ar putea privi și în mod pozitiv? Ați putea o transforma într-un lucru pozitiv? Nu considerați că și Comisia ar trebui să facă un efort în materie de comunicare, însă o comunicare bazată pe realitate și pe fapte reale? Mulțumesc, domnul Marcund marcant. Mulțumesc, am să vorbesc în germană. Ich versuch sehr schnell zu machen. Am să încerc să fiu cât se poate de succint. Spuneați că nu e adevărat că oamenii sunt deportați din Turcia în Siria. Ar fi, cred că, simplu să spuneți așa întreagă, dar când domnul Erdogan spune că vrea să trimită în Siria peste un milion de sirieni, ați spune că e mincinos? În al doilea rând, S-a amintit de situația de la frontiera dintre Croația și Serbia și s-au înregistrat acolo numeroase episoade violente în încercarea de a trimite înapoi um, persoane care doresc să treacă frontiera, să le trimite înapoi în Bosnia. Este la curent Comisia cu aceste incidente? Ce părere are despre siguranța oamenilor care sunt activi la frontierele externe? Și în al treilea rând, dacă comisia este la curent cu, de activitatea uh, agențiilor de pază de frontieră din Libia și a organizațiilor umanitare de acolo. Mulțumesc. La parola adesea, al Coster. Și acum îi dau cuvântul domnului Coster. Mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea sa. Mai întâi aș dori să subliniez că nu apărarea frontierelor este prioritatea noastră, așa ar trebui să fie în orice caz. Nu, prioritatea nu ar trebui să fie apărarea frontierelor, ci apărarea demnității umane. Asta ca să răspund colegului care a intervenit mai devreme. Știți că respingerea ilegală a migranților de către poliția de frontieră a Croației uh, e deja un lucru cunoscut de ceva timp. Acum câteva săptămâni, în la frontiera Bosniei-Herzegovina situația a escaladat și mai mult. Se pare că, potrivit ONG-urilor, n-a ajuns niciun ban din fondurile acceptate, din fondurile primite, ci banii s-au scurs în alte părți. Autoritățile au forțat 800 de refugiați să facă tabără pe o fostă groapă de gunoi, pe locul unei foste groape de gunoi. Situația este absolut inacceptabilă în Bosnia-Herzegovina situația ridică probleme majore de siguranță și sănătate pentru persoanele relocate. Întrebarea este, poate Uniunea Europeană sau ce poate face Uniunea Europeană pentru a îndepărta situația asta teribilă? Cum poate veni în sprijinul voluntarilor și al ONG-urilor care lucrează la fața locului? Mulțumesc! Adesso la parola Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului, doamnei, îmi cer scuze, Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, domnului comisar Avramopoulos, pentru munca depusă. A fost un mandat dificil, complicat. Am discutat în, contradictor, în contradictoriu, chiar pe tonuri dure de multe ori. Asta face parte din politica, dar până la urmă Asta face parte și din cooperare. Intenția de a atinge un obiectiv comun în materie de migrație și azil la nivelul Uniunii Europene. În legătură cu acest lucru, aș vrea, fără întârziere, să adresez și câteva întrebări. Mai întâi, în ce privește debarcările, ați putea să ne oferiți mai multe detalii cu privire la acordul acesta care se configurează acum între o serie de țări uh, voluntare și care se va semna oficial în Malta peste câteva zile, dacă e vorba de o cooperare consolidată și dacă nu cumva aceasta vine împotriva articolului 80 din tratat. Al doilea lucru. În baza experienței dumneavoastră, ce s-ar putea face pentru a descuraja țările care nu și asumă responsabilitățile de a face acest lucru. Uh, pentru că, practic, nu s-a putut ajunge la o politică comună în materie de azil din cauza lipsei de voință a unor state membre care nu vor să-și asume răspunderile. Apoi, a treia întrebare se referă la acordul cu Turcia. Știți că ne-am uh, manifestat împotriva acestui acord și mai ales împotriva procedurilor. Din acord a devenit un deal, din deal un statement, o declarație. Deci a fost practic și din punct de vedere juridic și din punct de vedere procedural așa un fel de forțare a mâinii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar. Sunt într totul de acord și îl felicit pe domnul comisar pentru eforturile pentru protejarea frontierelor externe ale Schengen. Dar în același timp trebuie să ne gândim la continuarea verificărilor la frontierele interne din spațiul Schengen între statele membre. Întrebarea mea este cum vedeți dumneavoastră care ar fi variabila fundamentală care ne-ar ajuta să ieșim din acest impas? Cumva ce ar trebui să facem pentru a reveni la situația de altă dată? Fără controle la frontierele interne ale spațiului Schengen, deci între statele membre. Mulțumesc! Domnul președinte nu are microfonul pornit. Domnul Raslev. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vorbeați de faptul că trebuie să ne concentrăm și pe parteneriatele cu statele terțe. Întrebarea mea la asta se referă mai exact parteneriatele cu țările din sud-estul Europei cu privire la fluxurile de migrație. Deși și alți colegi s-au referit la situația la frontiera cu Bosnia-Herzegovina, cu comentarii care nu sunt 100% factual corecte, v-aș întreba care este valoarea dumneavoastră cu privire la colaborare și cu privire la punerea în aplicare și care sunt rezultatele concrete? Ce s-ar putea face de asemenea pentru a se ajuta țări uh, Bosnia-Herzegovina, dar și alte țări din uh, sud-estul Europei pentru a stăvili fluxul migrației? Și cum s-ar putea îmbunătăți situația pe viitor? Mulțumesc! Domnul Slader, Estrader, doamna, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi personal pentru această foarte bună cooperare de care ne-am bucurat mai ales în președinția, în timpul președinției austriace. Austriece mi-aduc aminte de discuțiile pe care le-am purtat. Vorbeați despre soluțiile pentru sistemul european comun de azil. Eu cred că e foarte bine că am adus la suprafață o serie întreagă de chestiuni și că am făcut legătura cu regulamentul Dublin. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, tema aceasta a migrației va rămâne printre prioritățile mele și de asemenea și controlele la frontierele externe. Sunt perfect de acord că avem un sistem de frontiere foarte bun și aș vrea să vă felicit pentru asta, pentru că e limpede că avem datoria umană de a salva vieți în Mediterana. Dar nu doar atât, trebuie să, interzi- să facem mai multe pentru a interzice Uh, venirea oamenilor la bordul unor embarcațiuni ușoare, care sunt periculoase și le pun viețile în pericol. Deci trebuie să facem ceva în acest sens. Așadar am două întrebări. Una generală. Dacă v-ați putea întoarce în timp, ați schimba major situația din punctul de vedere al măsurilor pe care le-ați adoptat dumneavoastră? Și a doua întrebare, spuneați că ar trebui să... Ă, ă, ce părere aveți despre ideea de a face mai mult pentru a împiedica oamenii să vină pe embarcațiuni ușoare? Ce am putea face pentru a ajuta cumva țările din Africa? Și cum să facem să-i ajutăm pe oamenii care merită să vină în Uniunea Europeană să poată veni legal? Mulțumesc, domnul Canco. Nu e? Domnul Urici? Stimați colegi, am să vorbesc în limba slovacă. Domnule comisar, mă bucur că plecați din această funcție, pentru că dumneavoastră vă ocupați și de civilizația europeană și iată că asistăm la o situație în care bisericile sunt înlocuite de moschei politică Uniunea Europeană nu face altceva decât să stimuleze migrația către Uniunea Europeană și orb să fii și tot observ că vreți să creați sisteme permanente, stabile pentru primirea și redistribuirea migranților. Sper să deschidă toată lumea ochii în Uniunea Europeană și să nu susținem politicieni care trădează Europa. Domnul Bey. Domnule Avramopoulos, în decembrie 2017, în Politico, ați rezumat foarte scurt ce ați spus, logo-ul dumneavoastră. Migranții au venit pentru a rămâne în Uniunea Europeană, trebuie să ne modificăm politicile noi în consecință. Ați deschis larg porțile Europei, în timp ce Victor Orban a preferat să-și apere poporul și să închidă frontiera Ungariei a susținut ONG-urile din apele teritoriale libiene. Salvini a preferat să-și închidă porțile și să îndepărteze 80% din migranți. Ați deschis ușile larg refugiaților. Uh, Câtă vreme șomajul afectează foarte multe state membre și ar trebui să oferim mai multe locuri de muncă Uh, cetățenilor noștri. Aveți un parteneriat cu Erdogan căruia i-ați dat 6 miliarde de euro în condițiile în care el cere în continuare și mai mulți bani și șantajează Uniunea Europeană în timp ce lasă migranții să vină în Europa. Ați făcut tot ce ați putut pentru a crește migrația legală și ilegală pentru că în condițiile în care în mandatul dumneavoastră scrie clar că trebuia să protejați modul de viață european și nu numai atât, ci și identitatea noastră. Ok, grazie, grazie per i vostri quesiti, per le vostre domande. Mulțumesc pentru toate întrebările adresate. Îi dau acum cuvântul domnului comisar Avramopoulos. Well, Let me start from a very political remark. If I were praised and awarded by dacă aș primi un mulțumiri și recunoștință din partea extremei drepte pentru că mi-am făcut uh, munca, nu aș fi un om fericit, dar sunt un, un, om, un politician fericit pentru că am muncit din răsputare în acești ultimi ani cu dumneavoastră, cu puterile democratice din acest Parlament European pentru a putea spune că am făcut un pas înainte, da, nu am rezolvat toate problemele, dar haideți să ne amintim de unde am pornit acum 5 ani. O parte din dumneavoastră nu erați aici, alții însă da și nu a fost deloc ușor. Mi-am uh, asumat mandatul la început, deși mulți colegi au spus uh, că am fost uh, cel mai ghinionist, dar acum pot să vă spun că am fost norocos pentru că a trebuit să dovedesc că într-adevăr, credeam în cele spuse în momentul audierii mele, și anume că voi fi un european care apără interesele cetățenilor europeni, un gardian al tratatelor și un apărător al valorilor pe care se clădește Europa. Și că Europa va continua să existe doar dacă aceste principii, solidaritatea și răspunderea sunt respectate pe deplin de noi toți, de toate instituțiile și de toate forțele politice. Așa că pot spune cu mândrie că am fost un european angajat. Numerele vorbesc de la sine și nu vreau să repet ce le spuse la început, dar trebuie să vă răspund la uh, comentariile dumneavoastră și pentru care vă mulțumesc. Doamnă Keller, nu niciodată nu putem și nu ar trebui să readucem contorul la zero, pentru că în acești ultimi 5 ani s-a muncit din răsputeri a trebuit să facem un efort și să colaborăm uh, din cauza crizei migratorii. Am uh, fost, uh, am primit mai multe întrebări care au în comun acordul UE-Turcia și vreau să repet că Uniunea Europeană rămâne în continuare o apărătoare a acestui acord pentru că funcționează, este um, o expresie a încrederii reciproce și presupune un efort și un angajament permanent din ambele părți. Nu vreau să intru în detalii pentru că am răspuns deja mai devreme la această întrebare. În ceea ce privește situația de pe insulele Elene, lucrăm de aproape cu autoritățile de acolo. Situația de pe insulele Samos și Lesbos este în continuare critică, dar noul guvern și-a luat angajamentul de a pregăti mai bine insulele în uh, vederea iernii care se apropie și noi uh, suntem alături de ei, oferindu-le sprijin practic și material. În continuare, femeile, copiii, migranții vulnerabili au nevoie de protecția noastră. Autoritățile trebuie să ia măsurile necesare. Vă reamintesc că E o răspundere la nivel național. Rolul Comisiei Europene este acela de a coordona și de a oferi statelor membre, mai ales statelor membre din uh, prima linie, sprijinul necesar. Și asta am făcut în ultimii cinci ani. Am oferit sprijin tuturor acelor țări care se confruntă cu presiune migratorie, precum uh, Italia, Grecia, Malta, Spania. Și vom continua cu acest efort. O altă observație se referă la stocarea datelor. Știu cât de important este acest subiect pentru dumneavoastră și pentru comisia dumneavoastră. Înainte de a lua în calcul legislație viitoare la nivelul Uniunii sau inițiative de politică, trebuie să continuăm discuțiile și trebuie să așteptăm deciziile în cazul uh, proceselor pe rol din Marea Britanie, Franța, printre altele. În acest fel vom putea clarifica elemente actuale ale jurisprudenței CER. Atât Parlamentul anterior, cât și Consiliul European a scos în evidență cât de important este să găsim soluții. În cele din urmă, îi revine viitoare comisii să ia în calcul, să analizeze opțiunile existente. Când va veni vremea. Domnule Bartolo, nu pot face speculații referitor la prioritățile noi comisii. În curând veți avea în fața dumneavoastră comisarii pentru a-i întreba direct referitor la toate aceste aspecte. Acum, deblocarea discuțiilor referitoare la azil. Am spus asta deja de la început. Avem nevoie de încredere. Încrederea este un element central, fie că vorbim de solidaritate sau de viitorul regulamentului Dublin. Trebuie să muncim, să consolidăm și pe viitor încrederea. Și sper că statele membre vor începe să aibă mai multă încredere unele în altele. Domnule Himbechi, toate statele membre, toate trebuie să se implice pe deplin în toate politicile noastre. Dacă există voință la nivel politic, ne putem pune de acord asupra acestui subiect atât de delicat, și anume o politică comună de azil. Lucru de mare utilitate pe viitor, pentru că nu știm ce ne rezervă viitorul. Și mai ales țărilor din sudul Europei. Europa plutește într-un nor de instabilitate care vine din Ucraina până în Tunisia. Europa trebuie să fie protejată pe măsură, lucruri pe care am încercat să-l facem în ultimii cinci ani, oferindu-i Europei mecanismele și instrumentele necesare pentru ca aceasta să fie pregătită când vine momentul. Dragă Laura, întâlnirea care va avea loc în Malta luna viitoare. Sper că uh, va uh, permite atingerea unor rezultate încurajatoare. Domnule Vințic, să nu uităm că toate propunerile înaintate și puse în aplicare urmăresc o mai bună protecție și o mai bună gestiune a frontierelor externe ale Uniunii. Am ascultat cu mare atenție observațiile și comentariile din partea colegilor care au luat cuvântul înaintea dumneavoastră și există un numitor comun. Ce cer toate statele membre și toate partidele? O gestionare mai bună a frontierelor externe, salvarea de vieți omenești, combaterea în mod eficace a rețelelor de traficanți și a înarma Europa pentru viitor cu o strategie pentru migrație. Toate elementele necesare există. Structura pe care am început să o clădim în ultimii cinci ani trebuie finalizată și asta rămâne în seama Parlamentului. Ce privește Schengen? Am fost cât se poate declar de la început E vremea să eliminăm controlele la frontierele interne, acum că există încredere și cooperare între statele membre. Agențiile noastre sunt pregătite, agenția de pază de coastă și de frontieră poate juca aici un rol important. Acum mă adresez prietenului meu grec care și-a adresat întrebarea în greacă, așa că permiteți-mi să îi răspund în limba mea maternă. Domnule Papadachi, Am, uh, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Trebuie să îmbunătățim situația de pe insule. Și v-am spus, guvernul Elen beneficiază de sprijinul uh, nostru, de sprijinul de plin uh, la nivel material uh, și nu numai din partea Comisiei. 750 uh, de angajați ai Uniunii au fost detașați acolo pe teren. 2,2 miliarde de euro au fost alocate. Să după cum spuneam mai repede, guvernul a asumat propriile răspunderi și vreau să sper uh, că peste câteva luni, înainte să vină iarna, situația se poate îmbunătăți. Noi vom face eforturi uh, pe acest făgaș. În ce privește cele spuse de dumneavoastră, referitor la cooperarea cu Turcia. Da, e o declarație în continuare în vigoare. Peste 2 milioane de persoane beneficiază de sprijin uh, în Turcia, sunt găzduite acolo și Turcia are obligația de a le găzdui cu sprijinul nostru. Mm, da, se generează neînțelegeri uneori. Acești bani nu sunt alocați Turciei, ci organismelor internaționale, printre care în altul comisariat ONU pentru refugiați, pentru a răspunde unor nevoi concrete precum um, cazare, alimentare cu apă și așa mai departe. Însă, având în vedere că sunt definiți ca refugiați și uh, practic fiind în Turcia, sunt mult mai aproape de Siria, de țara lor de origine, deci se pot întoarce mult mai repede în Siria. Unii spun că numărul acestor persoane se ridică chiar la 4 milioane. Multe, așadar. Nu suntem aici pentru a analiza declarațiile președintelui Turciei, dar e clar, în Turcia se înregistrează probleme. Noi avem însă un acord cu Turcia dincolo de ce ar mai putea să intre la capitolul relații bilaterale UE-Turcia. Noi am găsit uh, această soluție, am ajuns la acest acord și recunoaștem că această cooperare a dat roade, în fond și la urma urmei. Grație acestui acord, continuăm să oferim sprijin acestor oameni prin intermediul fondurilor pe care le alocăm organismelor internaționale și nu guvernului turc. Odată ce s-a făcut o analiză a cererilor de azil pe insule, e mult mai simplu să-i trimitem înapoi pe aceia care nu au dreptul uh, de a rămâne în uh, baza Convenției de la Geneva. Noi uh, ne opunem returnărilor Vă spun acest lucru clar. Adopt acum o poziție politică. Europa nu se poate transforma într-o fortăreață. Am spus acest lucru și îl repet. Data viitoare când voi mai, aude, voi mai auzi această sintagmă, fortăreață Europa, uh, Uh, de fapt, de fiecare dată când aud acest, această sintagmă, fortăreața Europa, îmi vine în minte cele spuse de Hitler în 1932. Știm că guvernele vin și pleacă, se schimbă. Când, încă, când însă guvernele și-au luat angaj- au luat decizia de a intra, nu de a adera la Uniunea Europeană și au uh, asumat anumite angajamente care trebuie respectate. Noi, la Comisie, gestionăm politici practice care au dat rezultate. Este absolut important însă pentru noi să respectăm și să asigurăm că tratatele se respectă. Acestea sunt valorile care trebuie respectate și acesta este rolul nostru. Comisia Juncker a făcut tot ce a stat în putință, de altfel și Consiliul care ne-a conferit mandatul, am încercat să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajunge la rezultate. Rezultatele s-au înregistrat. Ori acum, dacă credeți că nu s-au înregistrat rezultate, fiecare e liber să decidă ce vrea. Însă politicile fundamentale pentru securitate, pentru migranți, pentru că reprezintă practic um, două fețe ale aceleași monede. Aici am reușit să creăm un acord între uh, diferitele forțe politice cu o majoritate amplă, de peste 80%. Bineînțeles, trebuie să facem o analiză și îi mulțumesc comisiei și tuturor acelora care și-au oferit sprijinul. La audiere de acum 5 ani mi se spusese că acesta e portofoliul cel mai dificil, cel mai dur. Acum Rămâne la latitudinea dumneavoastră de a judeca dacă am dat dovadă uh, și de sensibilitate socială la comisie. Noi continuăm să ne desfășurăm activitatea respectând aceleași principii care ne-au călăuzit în ultimii cinci ani. Vă mulțumesc, domnule comisar Avramopoulos. Am uh, terminat cu timpul alocat pentru această ședință și au rămas destul de mulți deputați în sală la această oră înaintată, mai ales având în vedere că se desfășoară în același timp uh, și ședința în plen, motiv pentru care trebuie să lipsesc și eu câteva minute. Nu pot decât să vă mulțumesc, domnule Avramopoulos. Grecia poate fi mândră că ați reprezentat uh, acest portofoliu atât de complicat și de complex. Ați păstrat un, uh, ați purtat un dialog uh, intens în acești cinci ani, un dialog strâns cu noi, așa că nu pot decât să vă mulțumesc. Nu putem așadar decât să uh, vă mulțumim și sper că mai e viață și după comisie, domnule Avramopoulos, pentru dumneavoastră și sperăm că vă vom revedea în curând. I'm, I'm not in the